astfel. Mulțumesc! Și acum trecem la voturi. Primul raport este raportul Hautala, protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții de partea țărilor care nu sunt membre ale UE. Vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la al doilea raport, tot al doamnei Hautala, protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membru al UE, tot vot unic, cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul Valesa. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Then Trecem la raportul MATO. Um, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între UE și Mauritania, posibilitățile de pescuit și contribuția financiară. Vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul domnului Bonanno, acordul de cooperare cu Corea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil. Um, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează raportul doamnei Tomasici. Noile instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020. Vot unic cu apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la raportul Gigold statisticile balanței de plăți ale comerțului internațional cu servicii și alte investiții străine directe. Votăm uh, blocul numărul 1, un, uh, o solicitare de respectare a regulamentului din partea domnului Carver, un punct de ordine. Microfon. Yeah. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte am observat că s-au depus 25 de pagini de amendamente, domnul Gilgold, uh, aseară, dar sunt în germană. Oare anticipează astfel votul din Regatul Unit? Vă pregătiți să scăpați de engleză în dezbaterile din uh, acest hemiciclu? Domnule Carver, mi s-a spus că toate amendamentele au fost depuse săptămâna trecută și au fost traduse toate. Nu văd Uh, care e problema. Ați profitat doar de ocazie ca să spuneți ceva despre votul din Regatul Unit uh, de peste o lună și ceva. Deci raportul Gigol, amendamentul 29, uh, bloc număr, blocul numărul 1, cine este pentru? Against. Împotriva, abținari, se adoptă. Am ajuns la propunerea comisiei, cine stă pentru, împotriva, abținari, se adoptă. Și acum să pun la vot rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Am ajuns la raportul domnului Iotova privind politica de coeziune în regiunile montane ale Uniunii Europene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 Alineatul 53, textul original, în două părți, prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 56, textul original, în două părți, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. De asemenea, alineatul 63, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 68, textul original în două părți, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte acum, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă de asemenea. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. Un prânz plăcut vă doresc. Și I will let colleagues leave until we can... O să aștept să plece colegii înainte de a trece la explicarea uh, voturilor. Un prânz plăcut!